pe plan economic, social și pentru a garanta stabilitatea în această țară. Cam atât am avut de spus în numele doamnei Ashton și în numele Comisiei. Vă mulțumim, domnule comisar Barnier. Dezbaterea a fost încheiată, acestea fiind spuse. Trecem acum la declarațiile Consiliului și Comisiei cu privire la numirea directorilor executive ai diferitelor autorități europene pentru supraveghere. Urmează doamna Gări, care va lua cuvântul în numele Consiliului, are 5 minute la dispoziție. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, stimați deputați, Dragi foști colegi, aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că îmi dați ocazia să iau cuvântul în numele Consiliului în ce privește numirea directorilor executivi ai noilor uh, autorități uh, europene de supraveghere și asupra principiilor care ar trebui să uh, să-i călăutățească în îndeplinirea funcțiilor. După cum știți, aceste autorități de supraveghere și regulamentul pe care l-am adoptat în urmă cu uh, o, trei luni nu acordă niciun rol oficial Consiliului în ce privește aceste numiri, uh, ci doar uh, uh, bordului de supraveghere. În conformitate cu acest regulament, președintele este numit de acest comitet director. Mai mult, regulamentul ESA acordă un rol foarte important Parlamentului European, care a primit posibilitatea de a obiecta la numirea acestor directori și de a retrage din funcție uh, o persoană în urma uh, deciziei Comitetului Director. Iată, ne întrebăm care este rolul Consiliului. Consiliul, în calitate de colegiuitor, a uh, căzut de acord cu Parlamentul de a insera în acest regulament prevederi care au ca scopul să ne asigurăm că membrii Comitetului Director, directorul executiv al fiecărei autorități, sunt sprijiniți și uh, sunt total independenți pentru ca ei să acționeze în întregime în interesul Europei. Și uh, articolele 42, 44, 49 și 52 uh, mi se par foarte importante. Însă spiritul acestui regulament este foarte clar membrii cu drepturi de vot ai uh, acestui comitet director și directorii executivi nu ar trebui să primească instrucții din partea instituțiilor sau organismelor europene, a statelor uh, membre sau a uh, unui organism public sau privat. Niciunul dintre ei nu ar trebui să încerce să influențeze în exercitarea datoriilor lor, să-l influențeze pe directorul executiv și pe președinți. De asemenea, regulamentul prevede că e vorba de amendamente la regulamentul de personal adoptat de către instituțiile europene. Europene. Regulamentul conține și o serie de prevederi cheie care au ca scop să ne, să ne asigurăm că președintele și directorul executiv al fiecărei autorități sunt uh, selectați în modul cel mai obiectiv, pe baza strictă a criteriilor care figurează la articolele 48 și 51 din regulament. Uh, dincolo de experiența de lider, care este foarte importantă pentru profilul de director executiv al unei agenții, ambele articole, 48 și 51, vizează criterii precum competența, uh, abilitățile, cunoștințe privind instituțiile financiare și prevederi și apoi experiența în domeniul supravegherii prudențiale. În ce privește finanțarea, Consiliul a ridicat foarte sus uh, ștacheta când um, Autoritatea Europeană și-a adoptat regulamentul Parlamentul și sunt sigură că ă, așa a făcut și Parlamentul. În calitate de autorități bugetare, acum ambele instituții trebuie să se ă, asigure că aceste obiective sunt transpuse în fapte prin uh, resurse uh, în fiecare an, prin, pe baza propunerii Comisiei. Președinția acordă o mare importanță faptului că fiecare stat membru trebuie să-și îndeplinească obligațiile față de aceste noi autorități. În calitate de colegiuitor, Consiliul trebuie să se asigure că toate prevederile sunt uh, uh, aplicate în totalitate și uh, sperăm ca Comisia Europeană, în calitate de gardian al tratatelor, să se asigure că așa se procedează. După cum probabil sunteți la curent, Comisia, la considerentul 55 din regulament, a primit și răspunderea de a întocmi o listă cu candidați pentru a înlesni procesul de selecție pentru fiecare președinte al fiecărei autorități. Parlamentul European și Consiliul au uh, dat acordul acestei uh, proceduri uh, în lumina regulamentului și sper că președinții își vor putea continua, vor, își vor putea începe activitatea. E extrem de important, sunt sigură că sunteți de acord cu acest lucru. Sperăm că aceste agenții să fie lansate, să fie funcționale cât mai repede cu putință, pentru că reprezintă o parte foarte importantă a reacției Uniunii Europene la uh, provocările reprezentate de criza financiară. Nu putem să tergiversăm lucrurile și sunt sigură că mă pot baza pe sprijinul total al Parlamentului pentru ca uh, lansarea și înființarea acestor agenții uh, va fi una rapidă. Stimați deputați, în urma cooperării bune între Parlamentul European și Consiliu, Uniunea Europeană are o nouă structură privind autoritățile de supraveghere. E de răspunderea noastră în comun să ne asigurăm că aceste autorități trec la treabă cât mai repede cu putință. În calitate de reprezentant uh, al uh, președinției, care este extrem de apropiată de Parlament, nu voi precupeți niciun efort, voi, voi coopera strâns cu Parlamentul European și sper să pot să cooperez cu Parlamentul în calitate de partener fiabil. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Curie. Urmează domnul comisar Barnier. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru Ghiori, doamnelor și domnilor deputați. Uniunea Europeană, de la 1 ianuarie 2011, are un nou sistem de supraveghere financiară. Acest sistem constituie o reformă profundă a reglementării piețelor și va duce la o mai mare stabilitate financiară în Uniune. Și cred că va avea mai multe șanse uh, de a preveni o criză și va construi un soclu solid pentru tot sistemul financiar din Europa. Aș vrea să subliniez rolul major pe care l-a jucat uh, timp de mai mulți ani Parlamentul European în acest uh, proces. Dacă astăzi avem un sistem de supraveghere mai eficient al sistemului financiar, dacă datorită acestui lucru tragem învățăminte din criză, este uh, numai și numai meritul Parlamentului European. Avem așadar o arhitectură nouă, cu trei autorități de supraveghere și am ajuns la o nouă etapă, cea a numirii președinților și a uh, doamnelor sau domnilor director executivi în următoarele zile. Este un, o procedură complet transparentă, care respectă prevederile regulamentului care au instituit aceste autorități și, de asemenea, potrivit Uh, regulamentelor de funcționare a agențiilor europene. S-au primit în jur de 275 de candidaturi pentru cele trei posturi și toate aceste candidaturi au fost examinate cu minuțiozitate. Comisia, Comitetul de Monitorizare, precum și Parlamentul, uh, și-au văzut atribuțiile respectate în acest uh, proces de examinare a CV-urilor. Cum spuneam, ne-am dorit ca totul să se desfășoare în deplină transparență, astfel încât Comisia de Afaceri Economice și Monetare să-și îndeplinească rolul foarte important care îi revine. Parlamentul dumneavoastră întotdeauna s-a arătat foarte exigent față de uh, aptitudinile pe care ar trebui să le aibă acești candidați. Și e de înțeles acest lucru. Precum Parlamentul, Comisia consideră că președinții și directorii executivi ai acestor autorități trebuie să fie aleși pe baza meritului lor, pe baza experienței, pe baza capacității de a fi independenți, pe baza angajamentului lor față de interesul european și pe baza competențelor lor în ce privește supravegherea și reglementarea piețelor financiare. În acest spirit, doamnelor și domnilor deputați, pe baza candidaturilor pe care le-am primit, repet, pe baza acestor candidaturi, am făcut procedurile de uh, selecționare, care de altfel încă nu s-au încheiat. În plus, Parlamentul și Consiliul au hotărât, la articolul 68, niște reguli care uh, sunt valabile pentru președinții și directorii executivi. S-a hotărât, de exemplu, că regulamentul de personal al Uh, uh, tuturor funcționarilor din instituțiile europene se aplica și pentru acești uh, directori și președinți. Domnilor și domnilor deputați, v-ați exprimat îngrijorări în ce privește salariile și vârsta minimă sau maximă a celor care se vor afla la conducerea acestor autorități de supraveghere. Am examinat toate alternativele posibile, posibile ca să avem cât mai multă flexibilitate cu putință. Și cu ocazia revizuirii funcționării acestor autorități uh, de la sfârșitul anului 2013 vom putea să facem o nouă evaluare. Sunt de asemenea de acord cu dorința Parlamentului de a asigura un mai bun echilibru între candidații femei și bărbați. În cadrul procedurii de preselecționare, noi am aplicat cu rigurozitate acest principiu al egalității de șanse, încă o dată pe baza candidaturilor pe care le-am primit. Și țin să mai spun că cu ocazia fazei de numire a directorilor executivi, am, uh, avem pe uh, lista cu uh, candidații favoriți trei candidaturi feminine. Aceste persoane trebuie să fie independente, să poată să dea dovadă de autoritate, trebuie să fie adevărate personalități pentru că, așa cum s-a spus, președinții și directorii executivi și membrii consiliilor de administrație trebuie să poată să uh, uh acționeze în deplină independență față de statele membre din care provin și față de instituțiile europene. Și așa cum s-a spus la articolele 42, 46, 52 și celelalte pe care le-a menționat doamna ministru. Comisia, în calitate de gardian al tratatelor europene, își va asuma total și pe deplin responsabilitățile. astfel încât aceste articole să fie respectate. Și aș vrea să mai adaug că Comisia va fi tot timpul vigilentă astfel încât toate deciziile care sunt luate să fie în interesul Uniunii. În ceea ce privește componența acestui uh, board al superveghetorilor. Comisia a arătat importanța juridică și politică pentru ca acesta să fie alcătuit din șefii autorităților naționale competente. Am scris chiar și acestor autorități pentru a clarifica acest punct și unele din aceste autorități ar trebui să-și modifice reprezentarea. Alte autorități trebuie încă să facă acest lucru și Comisia va urmări îndeaproape pentru a se asigura că se va respecta acest punct alcătuirea acestui bord trebuie să fie compatibilă cu dorința dumneavoastră a brațului legislativ și mă voi asigura de acest lucru, astfel încât cel puțin de două ori pe an acești lideri să respecte articolul 40 al regulamentului. În sfârșit, doamnelor și domnilor deputați, sunt de acord cu dorința Parlamentului pentru ca aceste autorități să dispună de mijloacele financiare și umane necesare pentru a-și îndeplini mandatul cu toată credibilitatea și puteți conta pe susținerea tehnică din partea Comisiei pentru a avea o adevărată coerență între responsabilitatea acordată acestor autorități și, pe de altă parte, coerența resurselor și mijloacelor necesare pentru a-și asuma aceste responsabilități. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Cred că este important ca nominalizarea și confirmarea președinților și directorului executiv a acestei autorități să se facă cât mai repede cu putință, pentru ca toată lumea să-și înceapă lucrul efectiv. Cu toții cunoaștem utilitatea acestei noi autorități și de aceea cerem aproape în fiecare zi și mă gândesc la diverse teme pe care le tratăm la ora actuală. Misiunea pe care o asigură acesta autoritate pentru a asigura gestiunea riscului sistemic este foarte importantă, de aceea trebuie să fie operațională încă de la 1 ianuarie. Iată de ce este și responsabilitatea noastră și fiecare are rolul său pentru că acest lucru se facă cât mai repede cu putință, în bune condiții și pentru aceasta avem nevoie de susținerea deplină a Parlamentului. Pe de altă parte, Comisia afirm acest lucru aici în fața dumneavoastră, se va asigura că acest lucru se va respecta pe deplin și că această autorități vor lucra doar în interesul Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele grupurilor politice, uh, domnul Gosesc din partea PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă ministru, domnule comisar. Nu avem acum uh, o dezbatere juridică, ci una cu caracter politic. E vorba de viitorul Europei în ce privește reglementările financiare. financiare. Este finalul unei părți a lucrărilor duse de către Parlament împreună cu Consiliul sub uh, impulsul Comisiei. Mă voi exprima foarte clar. Pentru noi nu e vorba de a ne distra cu uh, revoluții, de a ne arăta mușchii, ci de a face în așa fel încât spiritul care a dus la acordurile între, Consiliul, între Consiliu și Parlament să fie respectat în fapt. Nu dăm aici lecții de drept. Nu, nu, nu contează textele pe care le cunoaștem, ci contează modul în care aceste texte sunt puse în aplicare. Uh, Aici aș dori să mulțumesc domnului comisar pentru claritatea exprimării sale, pentru că niciodată nu am uh, pus sub semnul întrebării acțiunea comisiei și formulele, cuvintele domnului comisar uh, merg exact în sensul celor dorite de Parlament. E vorba de un act cu caracter politic și anume să spunem că aceste instituții sunt înființate și acum trebuie să le dotăm cu mijloacele concrete pentru a funcționa. Ori, și cred că nu e doar vorba de niște îndoieli, avem suspiciuni asupra modului în care aceste dispoziții au fost uh, puse în aplicare în mod efectiv de anumite state membre, de cei care nu doresc să se pună în aplicare până la urmă supravegherea europeană, să vor să împiedice o reglementare financiară în Uniunea Europeană. Contra acestora luptăm noi, pentru că noi credem că uh, dacă ar fi fost așa, am fi fost înșelați în negocieri. Negocierile au fost lungi, dificile, fiecare a făcut compromisuri și uh, președinția belgeană a făcut o treabă remarcabilă sub uh, impulsul domnului comisar, care a fost și el remarcabil. Și astăzi ne aflăm în fața unor instituții uh, care de fapt nu ar fi dotate de, cu nicio putere, pentru că nu au personal destul, pentru că statele membre nu au ales pe cele mai bune persoane, pentru că remunerația poate n-a fost atractivă, însă astăzi trebuie să dăm răspunsuri concrete Parlamentului și, domnul ministru, în ciuda prieteniei care ne leagă, pentru că suntem din același, am fost în același grup politic, am fost în aceeași comisie, uh, dar am uh, citit o scrisoare care nu este suficientă. Eu uh, aș, v-aș spune răspunsul PPE-ului, care este unul simplu. Dumneavoastră spuneți în numele Consiliului că subscrieți cuvânt cu cuvânt la declarația făcută de domnul comisar și pot să vă spun că pentru noi va fi o declarație satisfăcătoare. Declarația domnului comisar este una foarte precisă, vorbește de problemele de resurse umane și de resurse financiare trebuie ca scrisa dumneavoastră să spună că aprobă cuvânt cu cuvânt declarația doamnei. Este foarte important. Deci, declarația făcută în seara asta ă, de domnul comisar o aprobăm. Mulțumesc. Și acum, pentru socialiști și democrați, are cuvântul domnul Bulman. Trei minute. Dragi colegi, de ce ne aflăm astăzi aici? Domnul Barnier a spus a spus foarte bine, ne aflăm aici deoarece Parlamentul European a reușit să creeze niște structuri de supraveghere europeană care își merită numele. Așa ceva nu era prevăzut în intențiile Consiliului, nici în cele ale statelor membre și cu toții se întrebau dacă vom avea puterea de a merge până la capăt în ceea ce privește crearea acestor instituții. Veți înțelege și Consiliul, de asemenea, va înțelege, precum și Comisia, de ce acționăm astfel. De altfel, Comisia a făcut o evaluare și ceea ce am constatat e că practic toate grupurile sunt pe aceeași lungime de undă. Parlamentul European nu va accepta niște jocuri uh, uh, naționale care vor submina competențele acestor structuri. E clar că ne putem pune întrebări în legătură cu persoanele adres, uh, alese. Avem dreptul să ne punem întrebări. Am primit o listă și, din păcate, aceasta ne dă motiv de îngrijorare. Deci nu știm dacă s-a ales, de exemplu, pe criteriul legalității între sexe. De asemenea, am primit propuneri uh, Iar persoanele propuse, într-adevăr, sunt calificate. Presupun că își vor putea îndeplini munca, deci din experiența lor se vede că sunt capabili, însă nu sunt niște persoane care vor reuși să le spună supraveghetorilor naționali care sunt problemele, care sunt punctele conflictuale. Aceste persoane trebuie să aibă autoritatea respectivă față de supraveghetorii naționali și procedurile, din păcate, nu sunt satisfăcătoare. De ce nu am adoptat aceeași metodă pe care am ales-o pentru responsabilii uh, de la OLAF? De ce să nu dăm o șansă directorilor executivi care să demonstreze faptul că uh, Avizul Parlamentului important e important. Și mă adresez aici atât reprezentantei uh, Consiliului, cât și Comisiei Europene. Deci vă rog să nu ratați această șansă prin care puteți îndepărta toate îndoielile care planează aici, în rândul nostru, al parlamentarilor. Arătați-ne care sunt obiectivele dumneavoastră în reforma din 2013. Spuneți-ne ce mijloace veți, pun, veți pune la dispoziție acestei instituții. Deci doar astfel ne puteți demonstra că vă interesează punctul nostru de vedere în ceea ce privește alegerea membrilor acestei instituții. Vă mulțumesc, doamna Gular. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. Vă mulțumesc că sunteți astăzi aici printre noi. Într-adevăr, termenele sunt foarte scurte, așa că vă mulțumim și mai mult pentru că ați început deja să ne răspundeți. Așa cum au spus colegii mei, e bine să vedem care este perspectiva motivației noastre, și anume faptul că ne-am luptat împreună timp de luni de zile pentru a avea un moment înainte și unul după criză pentru că pe piața internă facilitasem extinderea serviciilor financiare, a activităților bancare și a tuturor activităților în ceea ce privește nivelul transfrontalier și acum era momentul să avem reguli comune și un proces de supraveghere în comun. În timpul negocierilor, cu ajutorul Comisiei, am văzut în mod foarte sincer că noi eram cei care îi împiedicam uh, pe cei care doreau să uh, se învârtă practic în cerc, pe acele state membre care doreau să păstreze controlul în continuare. Ne spuneți că Consiliul nu are putere în acest sens, este adevărat din punct de vedere juridic, dar există state membre care se află într-o adevărată ambuscadă și domnul comisar a recunoscut că serviciile sale ar fi trebuit să atragă atenția anumitor state membre. Deci, departamentele Comisiei și-au făcut datoria, arătând că existau mijloacele necesare și trebuia să le dea dovadă și de voință. Aceste autorități trebuie să înceapă să lucreze pentru că noi îns, înșine am contribuit la apariția lor și nu, am, nu avem niciun interes să amânăm aceste lucruri. Dar, așa cum s-a reamintit aici, vom fi exigenți, ne vom lua timpul necesar și Consiliul de asemenea în această noapte, poate, pentru a vedea uh, ce se poate face și a avea o decizie în cunoștință de cauză. Domnule Barnier, vreau să vă mulțumesc de asemenea pentru cuvintele dumneavoastră foarte clare și v-aș ruga, doamna, să nu fiți naivă pentru că sunt uh, provocări foarte mari. Mulțumesc, doamnă Gular, din partea grupului Verzilor, domnul Gigold. Mulțumesc, domnilor și domnilor, dragi colegi. Din punctul meu de vedere, aici și acum dacă examinăm uh, ce ne oferă legile, trebuie să le folosim ca să avem o supraveghere financiară solidă în Europa. Pentru, că acum uh, avem îndoiele în legătură cu exploatarea pe deplin a acestor posibilități. Vedem că sunt lipsuri, până acum n-am văzut o listă a candidaților în Parlament, am văzut doar rezultatul final și ar fi fost sigur mai bine să vedem și lista și uh, sper să se întâmple așa de acum înainte și de asemenea să fie respectată mai bine egalitatea de gen uh, când se acordă aceste posturi. Și uh, având în vedere procedura, avem dubii dacă statele membre uh, acționează sau nu în interesul european când, uh, în completarea posturilor. Uh, sigur că în scrisoarea noastră am evocat și astfel, alte lucruri și până la urmă întrebarea fundamentală este că nu știm dacă sunt uh, cum se cuvine, evaluate uh, toate persoanele și fiecare persoană în parte când uh, se umplă aceste posturi. Unul din candidați a crezut că nici măcar nu urma să lucreze într-o instituție europeană deci, uh, iată că sunt întrebări, sunt semne de întrebare dacă acești oameni uh, vor fi destul de transparenti, dacă nu au prea multe contacte cu tot felul de lobby-uri de la instituții financiare. Noi am trimis uh, o scrisoare fiecărui candidat și uh, dorim să primim uh, răspunsuri clare. Mulțumesc și acum din grupul reformiștilor și conservatorilor europeni, doamna Twinburne, un minut. Thank you, Madam President. Vă mulțumesc. Grupul LGR salută ocazia de a discuta în uh, plenul Parlamentului această temă. Însă aș vrea să spun foarte clar că grupul nostru crede că toți cei trei președinți propuși pentru ESA ieri la Comisia ECON sunt de plin calificați și competenți pentru a-și îndeplini rolul. Iar comentariile din seara aceasta se referă la procesul, procedura urmată pentru a ajunge aici. Pentru următoarele proceduri de selecție, e important să avem candidați cât mai variați pentru a asigura uh, diversitatea și independența acestui for. De asemenea, salariile trebuie să fie în funcție de uh, experiența acestor persoane. Iar uh, singurele criterii care se impun sunt cele de natură tehnică. Eu cred că putem face mai bine data viitoare în ceea ce privește transparența față de Parlamentul European și sper să se țină cont de toate acestea pe viitor. Vă mulțumesc, doamnă Swinburne. Acum, în numele grupului Libertate și uh, Democrație, doamna Andreea, se numinu și jumătate. Mulțumesc, doamna președintă. Cred că nu avem nevoie de acest post de supraveghetor din partea agenției și de altfel nu avem nevoie de o astfel de agenție. Nu, aceasta nu înseamnă decât uh, să avem un alt nivel de supraveghere pe lângă ESMA pentru o îmbunătățire a nivelului de supraveghere. Cred că făcând acest lucru nu vom crea decât o și mai mare confuzie în legătură cu cine este responsabil cu ce. Această autoritate va produce legislație pentru Uh, cele mai mari probleme financiare la ora actuală? Nu, mă îndoiesc de acest lucru. Cred că aceste uh, legislații vor fi impuse orașului Londra, iar problemele financiare din ultimii ani au fost datorate faptului că legile pur și simplu nu erau aplicate și cei care trebuiau să le implementeze nu și-au respectat responsabilitatea. De asemenea, ni s-au prezentat Ni s-a prezentat un singur candidat pentru fiecare post. E vorba de un exercițiu deloc democratic, însă, bineînțeles, este același proces care a fost folosit și pentru numirea președintelui Comisiei, de asemenea a comisarilor, a înaltului reprezentant și așa mai departe. De aceea v-aș încuraja pe toți să votați împotriva acestuia și a oricărui alt candidat. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamnă Andreasen, domnule comisar Barnier, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu uh, voi, uh, nu voi mai intra în detaliu acum, pentru că m-am exprimat foarte sincer și cât mai clar posibil și mi-am cântărit fiecare cuvânt atunci când am făcut declarația mea, care va fi confirmată în scris, într-o scrisoare pe care am semnat împreună cu domnul vicepreședinte Șefcovici, pentru ca lucrurile să fie, să fie foarte clare. Doar vreau să spun în ecou uh, la intervențiile dumneavoastră, pentru care vă mulțumesc, uh, vreau să mă refer la trei subiecte. În primul rând, independența și autoritatea președinților acestor autorități. Uh, mă bucură faptul că văd un angajament total, care nu mă surprinde de altfel, din partea Parlamentului și a Comisiei, pentru ca în mod durabil să fie respectată și apărată această independență și această autoritate. E esențial și ceea ce contează pe viitor, dacă ne amintim cât de multe și cât de grele sarcini au aceste autorități, se evoca din auri chestiunea agențiilor de rating, sau acestor teste de rezistență. Iată subiecte, doar câteva subiecte în legătură cu care vom avea nevoie de autoritățile acestea și de credibilitatea acestora. Acesta ar fi primul punct în legătură cu care Parlamentul și Comisia, desigur, pot să ajungă la un acord și eu sper că și Consiliul va uh, dori acest lucru. În al doilea rând, mă voi referi la procedurile de numire, de alegere. Domnilor și domnilor, aceste proceduri, și mi-aduc aminte de discuțiile în cadrul trialogului, această procedură a fost mult dezbătută, dar până la urmă s-a ajuns la un acord cu legiuitorilor. Procedura e așa cum e. Sigur că are defecte. Um, se poate și îmbunătăți. Și vă spun în cunoștință de cauză că nu am motive să cred, să consider că ea nu a permis desemnarea unor candidați valoroși nu am niciun motiv să fac un, proces de intenție candidaților aleși. Chiar mi-am asumat răspunderea uh, văzând uh, listele scurte care mi-au fost comunicate, m-am întâlnit cu fiecare dintre candidați și mi-au luat răspunderea să spun că am făcut o ordine cea mai credibilă dar trebuie să alegem acești candidați pe baza listelor care ne-au fost furnizate până la urmă și a candidaturilor care au fost uh, prezentate din 165 de candidaturi din statele membre. Avem o clauză pentru a ameliora aceste proceduri, care sigur pot fi îmbunătățite, dar vă spun sincer în ceea ce mă privește, nu am niciun motiv să spun sau să cred că nu am numit candidați valoroși, capabili să fie la înălțimea răspunderilor lor. Și un al treilea punct, evocat aici de mai mulți dintre noastre, e vorba de nivelul reprezentării acest, autorităților. Comisia se va asigura fără încetare că această reprezentare este conformă pe deplin cu regulamentul, la cel mai bun nivel posibil. Și mulțumesc sincer aici că e vorba de un punct cheie pentru credibilitate. Mulțumesc Parlamentului pentru că ne-a susținut într-un punct esențial. Iată, doamnă președintă, ce pot eu să spun și sper că noaptea va fi sfetnic bun și exprim în numele tuturor comisarilor că uh, exprim, va, exprim asigurarea că vom fi vigilenți ca aceste autorități să aibă succes să poată desfășura cu adevărat o activitate de supraveghere europeană și eu vă spun că ele sigur că nu înlocuiesc, că nu se vor substitui autorităților de supraveghere naționale, ci le vor reuni uh, pentru a conlucra mai bine, uh, pentru că ne așteaptă niște provocări și riscuri majore și cu caracter transnațional. Și datorită dumneavoastră, astăzi avem aceste trei autorități plus Consiliul de Risc Sistemic și acum, doamnelor și domnilor deputați, trebuie ca toată lumea să treacă la treabă foarte rapid pentru că observ că uh, uh, piețele acționează mult mai repede decât noi și trebuie deci să ne apucăm serios de treabă. Mulțumesc. Președinta, da, mulțumesc. Și acum, în încheiere, are cuvântul reprezentanta Consiliului, doamna Gheri. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați deputați, în primul rând ar vrea să răspund la o întrebare care a fost pusă de mai multe ori în ceea ce privește revizuirea actualei proceduri în regulament. Știu că același considerent stipulează că pentru desemnarea președinților ar trebui revizită uh, această idee de a avea o listă scurtă prevăzută de comisie. De asemenea, articolul 8.1 prevede ca această listă să fie trimisă Parlamentului și Consiliului până în 2014 și după aceea odată la 3 ani. Pe baza experiențelor practice vom încerca să dialogăm cât mai constructiv pentru a pregăti calea pentru viitoarele evaluări. Mă voi exprima acum în limba maghiară, limba mea maternă. Doamnelor și domnilor deputați, domnule comisar, cu toții dorim o Europa cât mai puternică. Cu toții ne dorim niște instituții puternice, solide, ne dorim o agenție europeană de supraveghere cât mai solidă. Și atât Consiliul cât și Parlamentul vor avea foarte mult de lucru în viitorul apropiat, iar rezultatul pregătirilor noastre uh, va permite agenției acestea să facă față momentelor când vom ieși din criză și când va trebui să ne reorganizăm și să oferim piețelor niște garanții semnificative, să arătăm că Uniunea funcționează așa cum trebuie și că facem tot posibilul pentru a apăra moneda noastră comună. Este interesul nostru comun, cu toții suntem de acord în această privință, iar această agenție trebuie să dispună de autoritatea necesară și trebuie să fie suficient de independentă în activitatea sa. Și aici mă gândesc la toate prevederile necesare. De asemenea, pe plan politic, am impresia că e nevoie de asemenea și de autoritatea politică uh, a acestei agenții. Deci nu, acestea nu trebuie să fie o simplă prelungire a autorităților naționale, ci o adevărată autoritate la nivel european. Doamnelor și domnilor, mulți au vorbit despre competențele acestei autorități. Am uh, primit scrisoarea președinte de la Comisia ECON și fiecare, prin competențele sale, a fost forțat să aducă răspunsurile adecvate. Eu una am încercat să vă convin că există toate garanțiile în ceea ce privește independența, iar Consiliul, Parlamentul, precum și instituțiile responsabile din punct de vedere bugetar, deci avem cu toții sarcinea de a ne asigura că totul funcționează. Repartizarea sarcinilor este clară Responsabilitățile de asemenea sunt bine stabilite pentru această instituție. Iar scrisoarea întocmită de președintele Ecofin, adresată președintei Econ, a fost redactată în acest uh, spirit. Președinția în exercițiu a Consiliului sprijină pe deplin întrebarea adresată Comisiei iar în ceea ce privește viitorul, eu una am încredere. Și sunt sigură că Parlamentul European va putea să-și aducă sprijinul candidatului și să contribuie la munca acestei agenții europene de supraveghere. Vă mulțumesc. Acum urmează următorul punct de pe ordinea de zi, dezbaterea comună privind bananele.